absurd doamnei uh, Theresa May, care ne-ar aduce în situația, într-o situație mai proastă decât uh, de a, cea de a fi membru al Uniunii Europene. Uh, suntem obligați să participăm la alegeri europene care sunt sigur că vor fi câștigate de noul partid al domnului Farage. Și în mod evident, Cred că trebuie să eliminăm, să facem curățenie, să scoatem aceste influențe ale cultului european din uh, Parlamentul de la Westminster. I-am spus domnului uh, Barnier, care din păcate nu este prezent astăzi și care cred că este un negociator excelent, i-am spus uh, drept urmare că Parlamentul European nu își poate obliga într-un fel sau altul uh, urmașii. Următorul uh, mandat va trebui uh, să nu poate, drept urmare, să decât să adopte un acord care va fi uh, acceptat și de viitorul uh, Parlament. De aceea este nevoie de un acord profitabil și pentru Regatul Unit, care să fie în avantajul nu doar al europenilor, dar și în avantajul uh, britanicilor. Uniunea Europeană uh, trebuie să se bazeze pe consimțământ, nu să recurgă la metode similare ale unei inchiziții din zilele noastre. Ar trebui să învățăm, um, să tragem învățămintele istorice um, și mă adresez domnului Lam- Lamberts. Uh, aduc aminte de gânditorii liberi din țările de jos care au reușit să uh, răstoarne um, Inchiziția și să permită oamenilor să gândească liber și uh, rebeliunea lor purtată împotriva Inchiziției spaniole a dus la apariția democrațiilor libere pe continent și în uh, Regatul Unit. Liberii gânditori de astăzi sunt uh, etichetați de dumneavoastră populist. Personal, eu, aș, uh, eu prefer să fiu un populist și nu un, un antipopulist. Însă, cei pe care dumneavoastră îi etichetați ca fiind populiști, uh, în curând vor fi aleși membrii ai Parlamentului European și vor avea o poziție dominantă. Vor putea uh, schimba în mod radical Uniunea Europeană sau o vor uh, destrăma. Uniunea Europeană este o amenințare la adresa democrației europene, așa cum a fost uh, o amenințare închiziția în secolul XVI față de gândirea liberă și față de uh, democrație. Domnul prim-ministru Karin s-a spus că nu trebuie să ne îngrijoreze migrația și că mulți doresc să vină pe un continent uh, stabil și de- democratic. Eu nu dau vina pe ei și eu dacă aș trăi în lumea treia, Uh, și eu mi-aș dori să vin în Europa. Nu putem da vina pe, pe acești oameni. Însă, dacă numerele se schimbă, filozofia și caracterul democratic al, al continentului uh, european se vor schimba și acest lucru nu este nici în interesul uh, celor care trăiesc acum aici și nici în, celor, în interesul celor care um, sosesc în Europa. Și îmi încă intervenția, doamnă. Europa nu poate supraviețui decât dacă se va baza pe consimțământ și nu dacă va forța uh, ceva uh, Regatul Unit. Vă mulțumesc, domnule președinte. E vero, onorevole, onorevole, a ragione. Onorevole Cobu. Aveți dreptate, stimate colegă. A vorbit mai mult domnul Coborn decât timpul alocat, dar uh, uh, au fost și alți lideri de grupuri politice care au vorbit mai mult decât timpul alocat și nu pot să întrerup un vorbitor numai pentru că nu sunt de acord cu ideile sale. Regulile sunt la fel cu toată lumea. Acum, domnul Bey, în numele grupului NF, vă mulțumesc, domnule președinte, domnule prim-ministru, uh, groaznicul incendiu care a, a afectat uh, Catedrala Notre-Dame de Paris ne-a făcut să ne uităm neputincioși cum un simbol al civilizației europene a fost distrus de flăcări și a rănit inimile francezilor și a multor europeni. Din fericire, acțiunile admirabile ale pompierilor au permis ca o mare parte din această clădire să fie salvate și astfel să poată să fie restaurată și să-și regăsească întreaga splendoare. Și ce bucurie că uh, tunica lui Saint-Louis și coroana de spini au putut să fie salvate. Însă această tragedie ne-a făcut uh, să tresărim și să ne dăm seama dintr-o dată că trebuie să ne protejăm patrimoniul, dar mai general uh, moștenirea noastră a civilizațiilor europene creștine. Domnule prim-ministru, mai devreme ați vorbit despre ceea ce cei pe care îi numiți dumneavoastră eurosceptice, care s-ar opune ideii construcției europene, dar de fapt greșiți. Noi credem în Europa, suntem convinși că există o civilizație europeană, o cultură comună și că avem niște provocări uriașe cărora trebuie să le facem față. Însă această voință duce lipsă de luciditate. Mai devreme ați spus, pentru imigrație nu avem soluție. Nu putem să facem nimic ca să împiedicăm imigrația. În realitate, putem să luăm măsuri și Mateo Salvini, Salvini în Italia ne demonstrează acest lucru zi de zi, dar există două alegeri. Pe de o parte, domnul Avramopoulos, comisarul european, ne spunea că avem nevoie de imigrație ca să compensăm deficitul demografic și pe de altă parte, guvernele curajoase în Italia și în Ungaria care uh, aplică politici fiscale și sociale de susținere a familiilor de încurajare a natalității europene, există clar două viziuni care se înfruntă între cei care acceptă și cei care încurajează migrația și cei care vor o fermitate în politica uh, migratorie și încurajarea natalității în Europa. Pentru domeniul economic, Uniunea Europeană s-a caracterizat prin uh, suprimarea tuturor uh, formelor de protecție pe cale internă, cu piața comună, cu concurență deloială, cu munca detașată și în exterior cu scăderea tarifelor vamale și cu acordul de liber schimb. Astăzi China și Statele Unite se protejează sunt capabile să folosească toate protecțiile de care au nevoie pentru piațele lor interne și, bineînțeles, au o poziție ofensivă și de cuceritor în restul lumii și folosesc deseori continentul european drept un spațiu în care, uh, din punct de vedere economic, pot să facă ce le trece prin cap în detrimentul salariaților noștri și a industriilor noastre. Încă o dată, două viziuni politice opuse între cei care consideră spațiul economic european ca fiind un teren de joc fără niciun fel de regulă și cei ca noi care vor o Europa care să fie protejată din punct de vedere comercial și economic. În ceea ce privește organizarea instituțională Europa, trebuie să uh, regăsească adevărată democrație față cu puterea exorbitantă a Comisiei Europene. L-am auzit pe domnul Weber, dar și pe socialiștii și pe cei care susțin Emmanuel uh, Macron în Franța că trebuie să mergem și mai departe să avem un nivel suplimentar de federalism și să renunțăm la regula unanimității. Aceeași vor cere mâine să nu mai avem majoritatea calificată, după care să nu mai avem nici majoritate simplă, ca până la urmă să avem o funcționare din ce în ce mai opacă și din ce în ce mai autoritară încă o dată două viziuni opuse, Europa Națiunilor, Europa Cooperării și o Europa Comisiei Europene cu accelerarea federalismului. Au rămas 5 săptămâni înainte de alegerile europene. Construirea Europei este clar la o răscruce de drumuri. Continentul european are capacitatea de a se renoi pentru a permite națiunilor noastre în mod colectiv să strălucească pe scena mondială, dar atunci trebuie să punem capăt hold-up-ului actual al instituțiilor europene și să nu mai acceptăm logica tehnocratică. Europa trebuie să-și protejeze economia sau, dacă nu, va deveni la cheul marilor puteri. Europa trebuie să pună națiunile și popoarele în centrul proiectului său sau se va dezmembra. Europa își va apăra rădăcinile, identitatea și civilizația sau uh, este uh, sortită să dispară. Domnul Golniș, non iscritto. Are contul domnul Golniș, uh, deputat de neafiliat. Domnule premier, domnule fost coleg, ne-ați vorbit despre viitorul Uniunii Europene. Haideți să vorbim pe șlau. Viitorul acesta va fi sumbru dacă perspectivele nu se schimbă într-o manieră radicală. De 30 de ani încoace sunt membru al Parlamentului European și am văzut în acești 30 de ani uh, o dinamică de grup apărând, o dinamică de grup perversă. Uh, noi uh, sau colegii din Parlamentul European <laughs> vorbesc despre principii, principii pe care însă le aruncă la gunoi în momentul în care vine vorba despre minorități. Își doresc Uh, dreptul de a gestiona viața economică, politică, chiar și sexuală a cetățenilor europeni. Consideră că doar directivele, regulamentele, standardele, normele sunt, uh, uh, sunt viitorul nostru. Există însă uh, state care nu vor să cadă pradă noi uniuni sovietice europene de data aceasta. Mă refer la statele care au făcut parte din fosta Uniune Sovietică. Aceste state doresc uh, să se bazeze într-adevăr, să-și bazeze viitorul pe familie, nu pe promovarea minorităților sexuale, uh, Uh, își, uh, este vorba despre uh, state care își dau seama că prosperitatea nu va fi adusă neapărat de libera circulație a mărfurilor și cetățenilor. E nevoie de programe cifrate, concrete, în domenii cât se poate declare, programe pe care să le poată uh, Uh, întrevedea cetățenii europeni. Uh, avem acum o revoltă a cetățenilor împotriva celor care își bat joc de voința lor, de dorințele lor. Prin această revoltă vom face să cadă zidurile Uh, zidurilor dintre diversele uh, state care în momentul de față sau până mai uh, până de curând nu reușeau să comunice între ele. Încet, încet cetățenii se trezesc real, realitate. Noi am pus sămânța libertății, alții vor recolta roadele. Alții care își dau seama că civilizația uh, Uh, europeană va trăi și pe viitor doar într-o uh, unitate euro, Uniune Europeană reînnoită. Am fost flexibil pentru prima rundă de intervenții, dar uh, votul trebuie să înceapă la orele 12.30 și aș vrea ca toți cei care s-au înscris pentru intervențiile spontane să poată să ia cuvântul. Deci vă rog acum să vă respectați timpul de vorbire alocat, pentru că ar fi păcat ca unii deputați să nu poată să ia cuvântul cu atât mai mult cu cât este ultima sesiune plenară. Deci chiar mi-aș dori ca toată lumea să părăsească sala uh, mulțumită, inclusiv domnul prim-ministru Carins. Aveți cuvântul ca să răspundeți la prima rundă de intervenții. Thank you very much. If the first intervention was... Vă mulțumesc dacă prima intervenție a fost uh, puțin mai lungă. Aceasta va fi foarte succintă. Există două posibilități de a trata divergențele de opinii. Cea mai bună dintre, dintre ele este uh, cea urmată aici în Parlamentul European, dezbătând, ascultându-ne unii pe alții, respectându-ne unii pe alții și apoi votând și mergând mai departe. Există și o altă posibilitate care a fost experimentată de țara mea mult timp sub ocuparea sovietică. Și anume că nu ai niciun cuvânt de spus, nu ai dreptul de a-ți exprima părerea, nu are loc niciun vot, altcineva ia o decizie și te dau la o parte uh, în momentul în care merg, uh, continuă și merg mai departe. Este evident care este cea mai bună posibilitate. Eu sunt fericit și sunt dispus să discut cu oricine care consideră că trebuie să uh, conlucrăm mergând înainte. Aceasta este um, forța Uniunii Europene, faptul că am reușit să păstrăm uh, țări individuale suverane cu identități uh, puternice, cu limbi distincte, cu culturi individuale, cu o istorie interdependentă Uh, permit și lucrând în același timp să, uh, des, să ne deschidem piețele pentru schimburi comerciale, pentru a ne găsi o voce mai puternică pe plan global. Uniunea Europeană pentru cineva care nu știe ce a însemnat Uniunea, Uniunea Sovietică nu are absolut nimic uh, comun cu Uniunea Sovietică. Este o uniune a um, voinței libere din partea statelor membre, din partea cetățenilor și putem să vedem că dacă cetățenii își, uh, își schimbă părerea, nimeni nu uh, le stă în cale. Este cu adevărat o uniune liberă, este un experiment unic în lume. Statele Unite ale Americii este o țară bazată, fondată pe uh, migrație. Americanii uh, Um, originali nu sunt oameni care se bucură de drepturi extraordinare în Statele Unite ale Americii. Cei pe care noi numim americani, în general, au venit din Europa, din Africa, din Asia, cu excepția că au lăsat ceva în urmă și împreună au, au construit un nou, uh, un nou stat altundeva. Însă în Europa noi putem să ne păstrăm limbile, identitățile și să ne întâlnim pe, la, la un nivel uh, politic, uh, la nivel economic, pentru a ne promova interesele. Nu trebuie să re- renunțăm la nimic, ci trebuie să ne punem în comun resursele pentru a deveni mai puternici pentru că um, doar așa o unitate colectivă este mai uh, puternică decât suma indivizilor. Mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule prim-ministru, pentru discursul dumneavoastră um, scurt și are acum cuvântul domnul Kelam. Vă mulțumesc, domnule președinte. Dragă Cristianis, și pentru mine este ultimul discurs în Parlamentul European. Ai vorbit despre Rusia. Astăzi chiar trebuie să ne întrebăm ce putem să facem mai mult și ce anume am neglijat ca să uh, contracarăm influența rusească. Am vorbit despre uh, uh, faptul că crimele regimelor dict, uh, comuniste uh, erau la fel ca și crimele regimelor naziste. Europa a trăit în pace. Dacă KGB-ul ar fi fost tratat la fel ca și uh, um, Gestapo-ul, atunci în niciun caz un fost ofițer KGB n-ar fi ajuns astăzi să fie președintele Rusiei. De fapt, oamenii, popo- poporul din Rusia este ostaticul fostului KGB, care acum se numește altfel, dar de fapt este un adevărat gestapo. Avem peste 1,3 trilioane de bani rusești care au fost uh, furați de la poporul rusesc și au fost spălați prin bancuri euro- bănci europene. Trebuie să punem capăt acestor fluxuri financiare și atunci Putin va dispare. Voglio... Președintele, doresc să-i mulțumesc domnului Kelam, care ani de zile a fost un deputat european exemplar. Spun acest lucru public. Pentru mine ați fost întotdeauna un exemplu de urmat. Am foarte multă stimă și admirație pentru domnul Kellam, pentru felul în care s-a luptat pentru libertatea patriei sale, s-a luptat pentru democrație și pentru Europa. Îi mulțumesc pentru contribuția pe care a adus-o Uniunii noastre și acestui Parlament. Prossimo oratore, l'onorevole Lopez Aguilar Acum are cuvântul domnul Domnule premier, ne apropiem de finele mandatului Parlamentului European și e momentul să dăm dovadă de respect vizavi de discursul nostru pro-european, să mulțumim pentru runda aceasta de dezbateri cu șefii de stat și, din guver- și, uh, și de guvern uh, care au venit în fața Parlamentului European și vreau să mulțumesc de asemenea și președintelui Juncker pentru răspunsurile oferite, dar totuși am și eu niște întrebări. Vorbeați despre a combate cauzele uh, populismului, nu a combate populismul. Cele două nu se bat cap în cap. Auzim o grămadă de porcării și de prostii în Parlamentul European. Să nu ripostăm? În al doilea rând, vorbeați despre migrație. Da, trebuie să întărim uh, granițele externe ale Uniunii Europene, dar n-ați vorbit deloc despre solidaritate. Și aceasta este trecută negru pe alb în Tratatul Uniunii Europene. Solidaritate între statele membre când vine vorba despre gestionarea fluxurilor de migrați uh, și, de, uh, și a cerurilor de azil. Mulțumesc foarte mult, domnule Taiani, mulțumesc, domnule premier. Domnul Starbati. Domnule președinte, Jean-Claude Juncker a afirmat că trebuie să iubim Europa și, într-adevăr, și eu iubesc Europa. Însă, tocmai pentru că iubim Europa, trebuie să vedem care sunt punctele slabe ale Uniunii Europene. Și aici, în hemiciclu, am auzit că nu ne dorim să sacrificăm popoarele europene pe altarul, pe acest altar al proiectului european. Și ce se întâmplă totuși cu tinerii care nu au, uh, nu văd o perspectivă de viitor și sunt obligați să uh, își părăsească țara? Și domnule, uh, domnule prim-ministru a spus că avem nevoie de piețe nereglementate, dar există două piețe unde există o reglementare puternică pentru schimbul uh, Uh, rata de schimb valutar și pentru rata de uh, inflație. Mi-aș dori ca pe viitor să nu mai fie nevoie să spunem că, ne sac- că sacrificăm viitorul popoarelor europene pe altarul proiectului european. Și statele singure trebuie să poată să-și controleze propria competitivitate. Doar așa vom mai avea un viitor. Mulțumesc, domnul Mitrofanos. Uh, Dragi colegi, inițial doream să vorbesc despre fuga creierelor, că uh, oamenii tineri specialiști din noile state membre, inclusiv din Letonia, pleacă din țările noastre și mă întrebam ce să facem ca să frânăm acest uh, um, exod. Dar aș vrea cum să reacționez la ceva ce a spus domnul prim-ministru pentru că a cerut Parlamentului și Uniunii Europene să urmeze bunul exemplu de integrare din Letonia. Trebuie să vă spun că nu e o poveste de succes, este o rușine, o poveste rușinoasă a um, educației în rândul minorităților uh, complet disfuncțională. O mare parte dintre minorități erau pentru independența Letoniei, dar acum trăim într-o situație uh, uh, cumplită pentru că copiii familiilor uh, din minorități nu pot să fie educați în limba lor maternă. Dragi colegi, nu urmați exemplul din Letonia. Mulțumesc. Onorevole Morvai. Doamna Morvai. Hazám, keresztény Európa. Vă mulțumesc. De 2000 de ani încoace, Europa este un tărâm al damnării. Europa, Europa pe care te iubesc, oare dacă vei uh, rezista războaiele lor, vei mai putea propovădui dragostea și pacea? Stimați colegi, acesta era un citat uh, aproximativ al unui poet uh, uh, maghiar. Este un poem din, 2000, uh, din 1923. Uh, Acestea erau versurile finale ale poemului uh, respectiv și acesta este discursul meu final în Parlamentul European. Dumnezeu să ne ajute pe toți. La revedere! Urmează domnul Sver. Hvala za besedo, spoštovani gospod predsednik. Spoštovani... Vă mulțumesc pentru că mi-ați dat cuvântul, domnule președinte, stimate prim-ministru Letoniei. Sunt un mare admirator al dumneavoastră, nu doar pentru că ați devenit uh, premier, ci și pentru modul în care ați ajuns să ocupați uh, această funcție. Ați fost un membru al unui partid politic de mici dimensiuni, dar ați uh, reușit să obțineți o majoritate de voturi care v-a permis să conduceți guvernul din Letonia. Sunteți o persoană de încredere, onestă, cu multe uh, Um, competențe, reprezentați o poveste de succes. La fel uh, cum este și istoria Letoniei, o poveste de succes. Și aș dori să vă întreb uh, dacă ați trăi într-o țară ca a mea de origine, Slovenia, statul de drept ar fi un, uh, un subiect omniprezent. Sistemul judiciar de curând a condamnat un om de știință pentru omor. Și cred că există probleme în sistemul uh, judiciar în, și în alte state, însă aș dori să vă întreb, credeți că Uniunea Europeană ar trebui să intervină în asemenea cazuri? Dacă uh, dacă drepturile fundamentale sunt uh, încălcate doamnă Pilar. Doamna mulțumesc, domnule președinte. E o mare plăcere să vă văd, domnule prim-ministru. Ați fost un coleg extraordinar, dar nu doar atât. Cristianis Carins, ați lăsat uh, o um, amprentă în acest parlament atunci uh, când ați fost coordonator, v-ați ocupat de multe dosare importante și așa mai departe, dar pentru mine și mai important astăzi este să spun că ați uh, plecat cu o misiune. Există o misiune față de viitorul Europei. Încotro ne îndreptăm. Și, pe bună dreptate, ați spus ce rol trebuie să joace piața comună. Mai ales adevărata piață unică. Așa cum știți, principalele bariere se află însă la Consiliu. Instituția cea mai ezitantă în Uniunea Europeană nu este Comisia, nu este Parlamentul, este Consiliul. De fiecare dată când trebuie să distrugem aceste ultime bariere. Acum aveți o poziție privilegiată, faceți parte din Consiliu, aveți un loc în Consiliu și puteți să fiți o voce puternică pro Uh, progres și să punem în sfârșit capăt acestor bariere. Vă urez mult succes! Domnul Campulanat, doamna Campulanat, mă scuzați. Uh, domnule președinte, să știți că am avut onoarea de a-l cunoaște premierul Carins pe vremea când uh, era membru al Comisiei ITRE. Vreau să vă mulțumesc, domnule premier, pentru discursul și cuvintele dumneavoastră pe tema pieței unice. Noi, aș spune, trebuie să fim capabili să profităm de, de avantajul nostru competitiv. Uniunea Europeană reprezintă 20% din producția la nivel global. Deci de unde ideea aceasta populistă cum că trebuie să închidem granițele continentului european? Cum ne-ar putea ajuta pe noi așa ceva. Uh, piața unică însă ne oferă posibilitatea de a fi și curajoși când vine vorba de schimbările climatice, pentru că împreună putem uh, redirecționa piețele. Nici o țară de una singură nu poate face lucrul acesta uh, îmi dau seama că e nevoie de autoturisme, dar există autoturisme disponibile cu emisii scăzute. Dată fiind dimensiunea pieței interne, ei bine, noi putem promova genul acesta de autoture, autoturisme. Eu mă bucur că, iată, avem posibilitatea de a discu discuta cu cetățenii uh, în cursul uh, campaniei electorale. Toată lumea trebuie să știe că suntem în favoarea comerțului echitabil și a piețelor uh, muncii echitabile. Dank u, meneer Karins. Domnul Demesmacher. Vă mulțumesc, domnule Cari, și ați avut un uh, discurs uh, puternic și uh, m-ați convins și mai mult de puterea reprezentată de țările de mici uh, dimensiuni. Letonia, o perioadă lungă de timp, a avut un vecin puternic și în cele din urmă a reușit să-și curească singură soarta. În același timp, uh, vedem care este atitudinea Uniunii Europene față de dorința de autonomie a unor entități, cum ar fi uh, Scoția și uh, Catalunia. Și acest lucru nu poate decât să ne dezamăgească, pentru că cetățenii nu vor susține Uniunea Europe- Europeană decât dacă vor vedea că drepturile fundamentale sunt garantate și apărate. Și tocmai de aceea aș dori să vă lansez acest uh, apel, să dați uh, dovadă de uh, mărinimie și să apărați aceste drepturi. Domnul Höckmark. Domnule președinte, domnule prim-ministru, doresc să spun că dezvoltarea Letoniei, a Estoniei și a Lituaniei fac parte dintre miracolele istoriei contemporane europene. Această transformare pașnică, libertatea. În urmă cu 30 de ani am început în Suedia o campanie pentru a sprijini independența țărilor balte. Vorbeam despre Letonia, Lituania și Estonia, le-am vizitat, m-am întâlnit cu Sandra, cu Tune, și cu mulți alții care se luptau pentru independență în teritoriile sovietice. Acum un bun prieten de-al meu stă lângă mine <laughs> și tu ești drag și tu mi-ești drag și deși uh, după ce a fost un deputat uh, de prim plan în Parlamentul European, a devenit primul ministru al Letoniei și aceasta este o minune. Și vreau să spun tuturor colegilor de aici că și pentru mine este ultimul discurs, că nu se putea să vi se întâmple un lucru mai bun. A fost minunat să te avem printre noi, dar vreau să spun că oare nu avem nevoie totuși și de Cobon și de Farad și cei ca ei care să ne spună cât de absurd ar fi să nu avem Uniunea Europeană, pentru că ceea ce ați realizat dumneavoastră, această viziune a uh, schimbării politice, nu să te neci în discuțiile interinstituționale, ci să spui că putem să facem mai bune. Ei reprezintă absurditatea uh, non-acțiunii. Tu reprezinți ce este mai bun în Europa, țara ta și țara mea și eu ca și suedez sunt mândru că suntem vecini cu voi. Thank you, Gunnar, for your... Îți mulțumesc, Gunnar, și ție pentru munca ta și implicarea în acest Parlament domnul Lep dober dan, spoštovani Cristian, prav vesel sem. Bună ziua, dragă Cristian. Mă bucur să te văd din nou. Am avut niște experiențe comune minunate aici în Parlamentul European. Am fost încântat de discursul tău. Premierul sloven a avut și el posibilitatea de a se adresa Parlamentului European, dar a refuzat invitația și tocmai de aceea mulțumesc pentru acest discurs cu adevărat minunat, care, iată, încheie această rundă de discursuri ținute despre viitorul Europei de, Europei de șefii de stat sau de guvern uh, ai statelor membre. Uh, Letonia are o istorie îndelungată și tumultoasă și statul pe care îl reprezint. Mă bucur foarte mult că, iată, lupți pentru Uniunea Europeană, dar lupți de asemenea și pentru libertate. Spuneai că Europa trebuie să se dezvolte și mai mult când vine vorba despre economie, piața muncii, etc., etc. În ceea ce privește CFM-ul, dăm voie să te întreb următorul lucru. Contributorii neți din Consiliu își dau seama că solidaritatea care ar putea fi exprimate prin uh, coeziune și PAC merită într-adevăr 1,3% creșterea la 1,3% din PIB-ul european a bugetului uh, Uniunii? Mulțumesc, domnul Blanco Lopez. Muchas Vă mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc, domnule prim-ministru. În timpul acestei legislaturi am fost capabili să lucrăm cot la cot și spun și eu în cadrul ultimului meu discurs în, această, um, în acest parlament. Am lucrat cot la cot ca să avem o piață a electricității mai integrată, mai competitivă și cu mai puține emise de dioxid de carbon și datorită implicării domnului comisar Caniete. Să lucrăm cot la cont ca să avem o legislație care să ne permite să facem față schimbărilor climatice, principala amenințare pentru planetă am reușit să avem o directivă de eficiență energetică foarte ambicioasă, deoarece știm că energia care nu este consumată este cea mai curată. Să lucrăm împreună pentru a avea o directivă a energiilor regenerabile astfel încât aceasta să fie mai prezentă pe piață și să ducă încă o dată la o scădere a emisiilor de dioxid de carbon în sectoarele cele mai poluante, precum transportul, încălzirea și refrigerarea. Să lucrăm cot la cot ca să reducem emisiile și în același timp ca să permitem Uniunii Europene să joace un rol legislativ la nivel mondial să fim unul dintre primii actori mondiali care are o reglementare ambițioasă pentru a lupta împotriva schimbărilor climatice. Europa are un viitor dacă facem față acestor mari provocări, așa cum am reușit să întreprindem în timpul acestei legislaturi pentru a lupta împotriva schimbărilor climatice. Vă mulțumesc pentru contribuție, domnule prim-ministru. Domnul Onoscutov. Paldies kungs. Vă mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi, domnule prim-ministru. Astăzi am auzit de mai, de mai multe ori faptul că Uniunea Europeană și uh, Parlamentul ne furnizează niște, niște Uh, cifre uh, minunate și dumneavoastră sunteți un exemplu bun în acest, uh, din, din acest punct de vedere. Știți că am conlucrat, de exemplu, pe chestiunea combaterii uh, spălării uh, banilor și știți care sunt banii spălați. Uh, sunt bani proveniți în urma unor, obținuți în urma unor activități ilegale, care apoi sunt folosiți tot pentru a continua asemenea activități ilegale. Uh, și în uh, următorul uh, Parlament aș dori să insist mai mult asupra acestor uh, aspecte. Domnul Vaide, vă rog. Uh, dear colleagues, I'm very Stimați colegi, dragă Cristian, sunt mândră de premierul nostru. Uh, Discursul tău a fost unul minunat despre viitorul Europei. Îți mulțumesc că n-ai trecut sub tăcere subiectele dureroase. Ai reușit în Letonia să creezi un uh, guvern alături de noi forțe. Uh, Vechi lideri s-au temut să devină premieri, dar tu nu te-ai temut provocări mari ne așteaptă. Trebuie să ne reducem uh, cheltuielile pentru că politica de coeziune a Uniunii Europene nu ne va mai sprijini pe viitor, așa cum o făcea în momentul de față. Plățile noastre directe sunt uh, mai scăzute decât uh, cele ale altor state. După aceea, în ceea ce privește integrarea la nivel uh, societal, am auzit că politica de integrare a sovietică continuă și în continuare luptăm împotriva acestui uh, flagel. Acum e vorba despre uh, problemele legate de uh, minorități. În Letonia avem în continuare și noi suntem singurul uh, stat în care există, deci avem în continuare uh, sisteme de învățământ în care singura limbă de predare este rusa. Limba uh, națională este, iată, discriminată. Dar cu ajutorul oamenilor ca tine vom merge mai departe. Domnul Boștinare. Prezidente, dear Mr. Prime Minister, I would like to think... Mulțumesc, domnule președinte, stimate domnule prim-ministru. Vreau să vă mulțumesc pentru acest discurs pragmatic și coerent și pentru faptul că sunteți atât de realist și coerent în evaluările dumneavoastră. Împărtășesc multe dintre ideile dumneavoastră și eu și țara mea, România, vedem Rusia așa cum o vedeți și dumneavoastră. În acest context, cum, ce părere are Letonia despre apărarea europeană și care ar trebui să fie relațiile viitoare dintre apărarea europeană și NATO. Vă mulțumesc. Domnule Benson. Domnul Benson. Kære statsminister, kære Christianis Kardins, tusind tak for... Domnule președinte, domnule premier, vreau să vă mulțumesc pentru acest discurs puternic, plin de viziune. Și vă mulțumesc pentru remarcele pe tema pieței interne. Aș vrea să te rog să transmiți aceleași mesaje și uh, celor din con- Consiliu. Spuneți că, spuneți-le că China comunistă uh, e un pericol pentru uh, sau amenință uh, Uh, sectoare întregi ale industriei europene. Spre exemplu, uh, industria navală în momentul de față este asediată de, de uh, pericolele din Est. Vedem o mulțime de șantiere navale care suferă în momentul de față șantierele acestea sunt obligate să renunțe la vechea tehnologie, a, să adopte o nouă tehnologie pentru a, uh, construi noi uh, nave, uh, de data aceasta chinezești sau sub pavilionul Chinei. Deci, iată, din păcate, am, am renunțat la sectoare întregi ale economiei de dragul echității. Mulțumim, domnul Rangel. Let me Domnule prim-ministru, aș dori să vă felicit pentru uh, unul din uh, discursurile care ne-au inspirat cel mai mult pe care l-am auzit din partea unui prim-ministru. Aș dori să vă întreb ceva în legătură cu politica de coeziune și fondurile de coeziune. Comisia a făcut o nouă propunere în temeiul căreia o țară precum Letonia, care a depus atât de multe eforturi și care se află sub media PIB-ului european, urmează să piardă 40% din uh, fondurile de coeziune. Portugalia ar pierde 7%, Croația 5% și vă întreb, este acceptabil ca țările sărace să piardă fonduri de coeziune? Cum considerați că ar trebui să rezolvăm această problemă? Pedro Marques din partea port- uh, guvernului portughez pare să fie să accepte um, această situație și anume abandonarea acestor uh, state de către politica de coeziune și ce, care sunt măsurile pe care ar trebui să le ia a, a, aceste state pentru a răspunde uh, propunerii făcute de Comisie. Ministers. Domnul Minchis, domnule președinte, domnule prim-ministru, în discursul dumneavoastră ne-ați arătat și telefonul dumneavoastră mobil și ne-ați spus uh, o poveste, uh, de fapt un bas. Și ne-ați spus că Europa este atât de uh, diferită. Dar unii au scris o scrisoare guvernului leton ca să ceară educație în limbile minorităților. Dar dumneavoastră ați spus că erau niște proști. Unul dintre acești proști sunt eu și alți colegi socialdemocrați. Doamna Sargentini a avut un foarte frumos raport despre eh, spălarea banilor, dar n-ați spus nimic despre soția dumneavoastră și uh, afacerile sale imobiliare. Poate că nu sunteți cel mai bun exemplu, domnule Canis. Dacă doriți să schimbați Europa, ar trebui să începeți cu propria dumneavoastră familie. Ar trebui să renunțați, de exemplu, la cetățenia americană. Domnul Kelly. Vă mulțumesc, domnule președinte, domnule premier. Cinci ani de zile a stat aici între mine și Gunnar și ați fost un coleg minunat. În <laughs> urmă cu 10 ani, când am venit pentru prima dată în, primul, în Parlamentul uh, European, uh, nu știu, m-am dus la cantină și păream așa pierdut în peisaj. Uh, mi-amintesc că tu, împreună cu niște colegi, m-ați invitat la mața voastră. Vreau să-ți mulțumesc pentru, pentru a, acest gest. Mulțumesc tare mult pentru discursul de astăzi și pentru prezența la ședința PPE de ieri. Ai vorbit despre infracționalitate, despre spălarea uh, banilor, spălarea de bani. Ai vorbit despre maniera în care ai uh, curățat sectorul acesta în uh, țara ta, dar ne avertizai că răufăcătorii se vor muta în alt stat cu siguranță. Cum anume ar putea nou Parlament European să lupte Uh, mai eficient pentru combaterea spălării de bani. Mulțumesc foarte mult și mult succes ca premier al Letoniei. Mulțumim, doamna Gomes. Welcome, Prime Minister Karins. I, uh, Bine ați venit, domnule prim-ministru Karins. Mă bucură să vă văd aici și mi-a făcut plăcere să lucrez împreună cu dumneavoastră în echipa care a negociat cea de-a patra și cea de-a cincea directivă privind combaterea spălării banilor. La fel ca și dumneavoastră, am învățat și eu multe și în urma activității comisiilor speciale organizate de Parlamentul European pe această chestiune și pe chestiuni fiscale. Sunt de acord cu dumneavoastră că avem nevoie de o supraveghere europeană centralizată în ceea ce privește combaterea spălării banilor. Însă aș dori să vă întreb dacă în calitate de prim-ministru veți uh, susține ideea creării unei unități uh, de informații financiare europene. Veți susține de asemenea o reformare a sistemului TVA, așa cum o propune uh, Comisia Europeană și care ei se împotrivește de fapt uh, uh, Consiliul, în ciuda faptului că prin intermediul fraudei operatorului economic lipsa ajung miliarde de euro în mâinile criminalității organizate și veți susține de asemenea dumpingului fiscal care distruge, de fapt, până la urmă, buna funcționare a pieței unice? Domnul Hayes. Mulțumesc, domnule președinte, și pentru mine este ultimul discurs în Parlament și sunt încântat că bunul meu prieten uh, care este astăzi cu noi. Ce spunem noi, domnule președinte, este că avem nevoie de o agendă pozitivă și pragmatică pentru Europa doar așa putem să contratarăm populismul și naționalismul în toate statele noastre, indiferent dacă vin din extrema stângă sau extrema dreaptă. Numai așa vom avea prosperitate în Uniunea Europeană. Nu este doar un proiect de pace, Uniunea Europeană, este și un proiect economic și de progres social. Agenda dumneavoastră este clar, domnule prim-ministru, mai mult comerț, înlăturarea barierelor care împiedică realizarea pieței interne să combatem protecționismul, mai multe investiții, concurență loială. Aceasta este agenda care ne va permite să creăm mai multe locuri de muncă, să avem mai multe investiții, mai multă creștere economică și mai multă speranță pentru cetățenii europeni. A fost o onoare să fiu deputat împreună cu dumneavoastră și uh, admirăm uh, progresele din țara dumneavoastră în domeniul democrației și a statului de drept, despre care ați cu atâta deschidere în fața uh, Parlamentului astăzi. Acum domnul Weidenholzer are cuvântul. Weidenholzer. Nu? Doamna Vircune. Arvoisa puhemies, toisin kuin monet kollegani itse... Vă mulțumesc, domnule președinte. Spre deosebire de alți colegi, îmi doresc ca acesta să nu fie ultimul meu discurs în fața Parlamentului European. Vreau să-i mulțumesc pe premierului uh, Carens pentru uh, discursul său plin de energie cu privire la viitorul Europei. Am fost încântată să fiu colega dumneavoastră mulți ani de zile în Comisia ITRE a Parlamentului European. În momentul uh, în care am început mandatul, uh, am luptat, am spus că luptăm pentru creșterea economică, pentru locuri de muncă și uh, creșterea investițiilor. Și cred că am făcut treabă bună, dar concurenția internațională este din ce în ce mai dificilă, digitalizarea schimbă fața lumii, pe ce credeți că ar trebui să ne concentrăm pentru a întări competitivitatea și economia europeană pe viitor? Domnul Balcitis. Vă mulțumesc, domnule președinte, domnule prim-ministru. Astăzi aș dori să vă mulțumesc în mod sincer pentru discursul excelent în care ați reflectat nu doar istoria Letoniei, dar și a Estonie, și Lituanie. Nu aș dori să vă adresez nicio întrebare astăzi. Este ultima mea intervenție în uh, Parlamentul European și cu această ocazie nu aș dori decât să vă încurajez în calitate de reprezentant al Consiliului să sprijiniți uh, crearea unei adevărate uh, pieți, piețe energetice în Uniunea Europeană. În al doilea rând, uh, v-aș ruga să susțineți proiectul uh, feroviar Baltic, să vă axați mai mult pe chestiunea uh, justiției sociale și, pe bună dreptate, a fost amintită și chestiunea plăților agricole și vă urez toate cele bune în viața personală și cea profesională. Ia, danke, Herr Domnul Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să-i mulțumesc uh, lui Cristian Carins pentru că a menționat un lucru foarte important în discursul său, și anume piața unică digitală. Și, Cristian, ai perfectă dreptate. Dacă nu eliminăm granițele din Europa, în special când vine vorba despre roaming, nu vom reuși niciodată să creăm acele platforme de care avem nevoie în Europa. Trebuie să avem posibilitatea de a cumpăra o cartelă SIM în oricare stat membru al Uniunii Europene. Avem nevoie de o evoluție masivă în acest domeniu pentru că va fi uh, esențială această evoluție pentru viitorul nostru. Vreau să mulțumesc uh, de asemenea tuturor colegilor care au luptat pentru o piață internă care asigură viitorul cetățenilor uh, tinerilor europeni. Mulțumesc! Mulțumim, domnul Ansop. Um, thank you for this. Vă mulțumesc pentru această oportunitate fantastică, dragi colegi. Pentru mulți dintre noi este ultima ocazie de a vorbi în această plenară. Eu sunt un nou membru, deci este prima și ultima oară când iau cuvântul. Am venit doar în urmă cu 10 zile aici. Vă rog pe domnul președinte să notați că am făcut două intervenții, așa, din punct de vedere statistic. Vă mulțumesc, domnule prim-ministru. Vreau să pun aceeași întrebare ca și colegul din uh, România despre apărarea europeană. Dați-mi voie să vă întreb care este părerea dumneavoastră despre relațiile Rusia-UE. Rusia a încălcat dreptul internațional, ocupând în mod ilegal multe dintre statele sale vecine, Georgia, Ucraina și, bineînțeles, și Moldova. Ce au de gând să facă europenii și ce facem cu această relație dificilă pe care avem cu Rusia din cauza propriilor sale acțiuni? Mulțumesc încă o dată că mi-ați dat ocazia să iau cuvântul. Le volevo dare il secondo minut. Puteam să vă dau încă un minut dacă doriți, dar nu ați profitat de el. Doamna Andrichene este în sală? Nu. Atunci așa se încheie seria de intervenții spontane. Dau din nou cuvântul domnului prim-ministru Carin. Să aveți cuvântul.

din discursurile dumneavoastră și care au fost subiectele amintite. Securitatea, energie, coeziune, spălarea banilor, relațiile UE-China și așa mai departe. Dacă aș încerca să răspund tuturor acestor întrebări, al doilea discurs ar fi și mai lung decât uh, primul pe care l-am uh, ținut, deci nu voi face acest lucru. Însă, ce doream este să uh, fac câteva precizări. În primul rând, în calitate de fost eurodeputat, Aș dori să, mulțum- să vă mulțumesc vouă tuturor pentru oportunitatea, pentru plăcerea și onoarea uh, care mi-a revenit de a lucra împreună cu dumneavoastră în uh, ultimii aproape 10 ani și, nu, și ultimul mandat um, au, au, au fost um, uh, a fost foarte minunată pentru mine și aș dori să vă mulțumesc tuturor pentru cooperarea extraordinară pe care am avut-o. Mulți dintre dumneavoastră ați spus că acesta este ultimul discurs uh, în Parlamentul European. Eu, uh, din potrivă, pot spune că astăzi am avut primul discurs în Parlamentul European în calitatea de prim-ministru și mă bucur acest lucru. O să încerc să rezum această dezbatere. Dragi colegi, Uniunea Europeană nu este perfectă și când electoratul ne spune că ceva nu este în ordine, trebuie să-i dăm ascultare. Nu trebuie să spunem nu, nu, nu, totul e în ordine, vă înșelați. Nu, trebuie să le dăm ascultare pentru că oamenii au îngrijorări uh, concrete, reale, legate de locurile de muncă, de imigrație, de schimbările climatice, de securitate. Toate aceste probleme sunt reale. Însă trebuie să le oferim în același timp răspunsuri reale nu putem să ne nu, nu putem să continuăm să existăm ca unitate de state suverane, să, să renunțăm la uh, nimic din uh, identitatea națională, din, din uh, limbile noastre, ci trebuie să lucrăm împreună ca o uniune de valori libertate, democrație și statul de drept. În calitate de leton, vă pot spune că știu ce înseamnă să, tre- să nu trăiești în libertate, în lipsa democrației și în lipsa statului de drept. Nu este uh, ceva prin care ar trebui să treacă uh, oamenii. Am reușit să um, de să mm, promovăm sau dispunem de un instrument care ne poate fi util în uh, uh, folosirea potențialului economic în Uniunea Europeană. Este vorba de piața unică. Ce este nevoie de făcut este să înlăturăm barierele uh, existente astfel încât companiile naționale să poată deveni companii europene și apoi actori de importanță globală. Și putem să facem acest lucru, putem să răspundem chestiunii dificile ale a migrației, întărindu-ne mai mult uh, frontierele externe și trebuie să facem acest lucru, pentru că dacă întărim frontierele externe, putem uh, păstra deschise frontierele interne și nu putem crea obstacole în calea uh, pieței interne. Putem avea de asemenea o tranziție inteligentă înspre energii curate, însă Trebuie să uh, permitem forțelor de, pe, de, de piață să se uh, dezvolte într-un mod uh, sănătos și cred că piețele vor fi utile în această tranziție. Și în ceea ce privește securitatea noastră uh, comună, eu nu consider că există o contradicție între a fi membru în NATO, așa cum este uh, Letonia, și o cooperare mai puternică în, în sânul Uniunii Europene pe chestiuni de apărare în Uniunea Europeană trebuie să ne întărim uh, relațiile cu NATO. Nu există nicio contradicție din acest punct de vedere, însă dacă tot discutăm despre securitate, trebuie să facem un pas dincolo de securitatea militară. Este, este vorba de securitatea um, comunicațiilor, de exemplu, a informațiilor și, după cum am spus, cred că trebuie să um, reflectăm cu mai mare seriozitate pe marginea rolului mijloacelor de comunicare online în uh, dezinformare. Dragi colegi, nu este neapărat necesar să luptăm împotriva populiștilor populiștilor li se dă ascultare pentru că oamenii nu sunt fericiți. Tocmai de aceea am spus că trebuie să tratăm cauzele acestui uh, fenomen. Să ne aducem aminte că Uniunea este, suntem, uh, că uh, unirea face puterea până, până la urmă. Toate uniți, da, dacă suntem singuri, nu suntem într-o poziție puternică, dar uniți putem fi frânți mult mai greu și astfel putem să ne impunem propriile idei asupra uh, schimburilor comerciale uh, altor uh, actori și nu să, să nu acceptăm uh, norme din exterior. Și noi avem o mare responsabilitate de a apăra um, aceste valori, uh, de, democrația bazată pe o piață unică și să le promovăm, să o facem într-un mod pașnic uh, prin intermediul uh, dezbaterilor, prin includerea cetățenilor și, prin, uh, și doar așa vom putea merge înainte. Vă mulțumesc foarte mult!